Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă rog să vă ocupați locurile. Și să vă pregătiți. Văd că unii dintre coordonatori încă mai lucrează la listele de vot sau ceva de genul ăsta. Așadar, să mă așteptăm încă un minut să-și termine treaba, uh, însă vă rog, uh, aveți grijă de cartelele electronice. Avem un număr de voturi. Deci, primul lucru, aveți grijă cu cartela electronică. Sper că fiecare dintre dumneavoastră are cartela asupra sa. Între timp, uh, până vă recuperați cartela, o să numărăm uh, voturile prin ridicarea mâinii în cazul dumneavoastră. Deci, dacă sunteți gata, dați-mi voie să vă reamintesc că avem uh, câteva voturi electronice la câteva rapoarte după aceea. Avem un vot asupra unui raport uh, destul de complex, uh, raportul Flașicova-Benova, un raport uh, lung și care va presupune un volum mare de muncă, așa încât să ne concentrăm de la bun început și să începem cu primul vot propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește statisticile europene de siguranță față de uh, criminalitate. Raportor, domnul Timothy Kirchhoff, dacă nu vreți uh, să uh, spuneți ceva înainte, trecem direct la vot, uh, vot electronic. Vă s-a deschis votul. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Da, votul s-a închis. 31 pentru, 18 abțineri și un vot împotrivă. Așadar, este adoptat. Vă mulțumim, domnule Kirchhoff. Înțeleg că având în vedere rezultatul votului, Comisia dorește să ni se adreseze un minut. Mulțumesc, domnule președinte, nu mai mult de un minut. Desigur, Comisia deplânge și regretă încheierea acestui raport. Considerăm că acest studiu pe care îl propunem este răspunsul Uh, sistemului european de statistică și specialiștilor în domeniu la o problemă care înseamnă uh, cunoașterea populației vulnerabile pe care dorim să o susținem. Am recomandat, uh, am urmat recomandările Națiunilor Unite, am avut cel mai bun specialist în domeniu. Este un răspuns la pachetul care a fost lansat la Haga și Stockholm și Consiliul a avut un uh, vot pozitiv cu majoritate calificată la această propunere. Uh, deci uh, Comisia deplânge faptul că nu se poate uh, iniția o discuție similară cu acest grup. Mulțumesc. Bun. Am primit mesajul dumneavoastră, am luat notă de mesajul Comisiei și continuăm. cu Având în vedere această adoptare a rezoluției pe care tocmai am votat-o, acesta nu se mai supune la vot, deci trecem la raportul doamnei Zdanoca. Cadrul multianual pentru Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale aferent perioadei 2013-2017. Avem un vot. Nu. În primul rând, poziția raportorului. Cine este pentru? Doamna Zdanoca, doriți să luați cuvântul? Vă rog. Aș dori să propun Comisiei Libe o strategie pentru acest raport. Am uh, discutat uh, în uh, Comisia Libe și cu raportorii din umbră și am ajuns la concluzia că în ciuda faptului că nu suntem mulțumiți uh, cu amendamentele Consiliului, trebuie să ne dăm consimțământul cu reținere însă. Pentru că Agenția pentru Drepturi Fundamentale trebuie să intre în funcțiune după, ianuarie, după 1 ianuarie. Chiar dacă mandatul său nu este atât de ambițios pe cât ne am fi dorit. Deci uh, s-a declarat în Consiliu de către Regatul Unit că doresc să uh, folosească votul parlamentar, controlul uh, parlamentar. Asta înseamnă că nu sunt de acord cu mandatul uh, formal mai multe luni. Deci sugerez ca strategia noastră să fie următoarea. În primul rând să adoptăm acest raport în Comisia Libe, după care, dacă avem vești bune din partea Consiliului, cerem o dezbatere în plenară înainte de vot pentru a avea o declarație a Consiliului pentru o adoptare cât mai curând cu putință. Dar, dacă nu uh, realizăm progrese, amânăm votul în plenară și cerem declarația Consiliului în plenara din decembrie, cu o dezbatere și, posibil, cu o rezoluție. Aceasta este propunerea pe care o fac Comisiei uh, și toți raportorii din umbră au fost de acord cu această propunere. Președintele, bine. Și noi am luat notă. Înțeleg că, având în vedere votul final privind uh, proiectul de recomandare, ar trebui să avem uh, voturi electronice. Un singur vot este suficient. Deci, votăm imediat proiectul de recomandare. S-a deschis votul. S-a închis votul. Da, încă un vot S și D. Doamna Papadopoulos, nu aveți uh, cartela electronică? Sper că asistentul mea, meu îl va, uh, va aduce cardul, dar votez pentru. Deci, 42 plus 1 înseamnă 43 pentru, 0 abțineri, 11 împotrivă, ceea ce înseamnă că am adoptat proiectul de recomandare. O felicităm pe doamna Zdanuca și trecem la votul raportului Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Raportor este doamna Monica Flasicova Benova. Anunț aici că avem un o vot pe 50 de pagini. O să fie iadul. Așa încât îmi cer scuze în avans pentru posibile greșeli pe care și de neevitat pe care putem să le facem. Doamna Flasicova Benova, doriți să spune ceva? Nu. Hai să pornim atunci. Situația este destul de bună. Să trecem la treabă. 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Să verificăm electronic. Deci verificăm electronic 62. S-a închis votul. 29 uh, pentru, 25 împotrivă. Deci adoptat. Aveți uh, cartela electronică? Nu încă. Deci compromisul 1A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 63 pentru. Împotrivă? abțineri, adoptat. 64 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 69 și 72 care sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 68. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Partea a treia. Pentru. A fost adoptat deci partea a patra. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este clar. Vot electronic. Verificare electronică, partea a patra. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 25 împotriva, deci 30 pentru. Uh, comprom am, uh, amendamentul de compromis 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 73 pentru, împotriva, abțineri, respins. 76 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Cred că da. A fost aceeași majoritate cu câtva timp în urmă, dar să verificăm. S-a deschis votul. La 76 s-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, împotri, 26 împotrivă, plus doamna Papadopoulos. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 81. Cu un amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 83 pentru împotrivă abțineri respins 84 pentru este un vot pe părți deci prima parte pentru împotrivă abțineri adoptat partea a doua verificăm prima parte. Este aceeași majoritate ca mai înainte, dar oricum, vot electronic, partea întâi s-a deschis votul. Votul s-a închis. 29 plus, 24 împotrivă. Și partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Nu, adoptat, spune președintele. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 88 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 89 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 91 pentru. Împotrivă. Nu este clar. Să verificăm. 91. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 la 26, deci adoptat. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 95 și 96 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 105. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 106, prima teză. Deci votăm numai prima teză din 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Și cea de-a doua teză. Pentru? Nu? Pune președinte? Nu. A devenit caduc. Apoi. Trecem la 110. Pentru? Împotrivă abțineri, respins. 111 și 112 identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 113 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 114 retras. 115 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la o 119, 120 și 121, care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 122, prima parte, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 123, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 124, pentru, împotrivă, Abține respins. 125 pentru. împotriva abțineri adoptat. 126 pentru. împotriva Abțineri respins. 127 retras. 128 pentru. împotriva Abțineri adoptat. 129 pentru. împotriva abțineri adoptat. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 133 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 134 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 137 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 139 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 140 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 141 pentru, împotrivă, nu este clar. 140, spune președintele. Nu, 141. 141 verificăm electronic. S-a închis votul. 31 la 23. Adoptat. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 144. Prima parte. Pentru. Abținere adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 145, 46, 100, deci 145 și 146 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Nu este clar. S-a deschis votul la 145 și 146. S-a închis votul. 23 la 33 împotrivă. Deci este respins. Este foarte clar atunci când ai un vot electronic, nu prea e clar atunci uh, când uh, se votează prin ridicarea mâinii. Așa că vă rog să ridicați mâinile. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 154 vot pe părți. Prima parte. Pentru împotrivă, abținere adoptat, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 153, prima parte, în vot pe părți, cine este pentru, împotrivă, Abține respins, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri adoptat, partea a treia, nu? Am trei părți aici, spune președinte, dar partea a treia devine caducă. Deci trecem la 155 pentru. Împotrivă, abțineri respins. 156 și 157, care sunt identice. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 159 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Următoarele două au devenit caduce, deci trecem la compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 168 pentru, împotrivă, Nu văd să fi devenit caduce, oricum. A devenit caduc. Bine. Atunci Deci trebuie să-l votăm. Deci 168 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum. 177 pentru. 177 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. 178 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 179. Verificăm 178. 178 verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 33 împotrivă. Deci, uh, respins. Clar. 179 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 180 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 184 și 85, care sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 186 vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 188 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 190 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 191 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 192 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 195 partea a doua. Deci 195, partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Verificăm electronic. Verificăm 195, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 34 împotrivă, deci respins. Vă rog să ridicați mâinile când votăm. Trecem la compromisul 12. Pentru. Împotriva abțineri. Adoptat. 198. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Nu, respins, spune președintele, scuzați-mă. Compromisul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 201-202 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 211. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 16 pentru împotriva abțineri adoptat. 215 pentru împotrivă abțineri adoptat. 217 pentru împotrivă abțineri, să verificăm înainte de a face o greșeală. Deci 217. Verificăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. 31 la 24. 218. Pentru, împotriva, abținere, adoptat. 220. Pentru, împotriva abțineri, respins. 221 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 222 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 223 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum 216, 224, 226 sunt identice. Pentru, împotriva, abțineri, adoptate. Compromisul 17. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 227. Pentru, împotriva abțineri, respins. 228. Pentru și 230 sunt identice. Nu? Nu. 228. Aveți dreptate. Deci 228 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum, 230 și 231 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. 232 pentru. Împotrivă, să verificăm. Verificăm 232, s-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 27, adoptat. 233 pentru. Împotrivă. Verificăm. 233. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 la 27, deci este adoptat. 234 și 235 sunt identice pentru, împotriva țineri, adoptat. 236 pentru, împotrivă, țineri, respins. 237 și 238, 237 și 238, cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 239. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 240 și 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 245 pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm 245. Votul s-a deschis. 245. Votul s-a închis. 23 la 24 respins. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 248 pentru, împotrivă abțineri respins, 249 vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm cea de-a doua parte la 249. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 32. La 24 se adoptă. 250. Pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 251 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Vot pe părți acum la 252. Am înțeles uh, că un amendament oral a fost transmis la prima parte, deci prima parte este modificată. Să citesc, nu? Reiterates until services este prima parte și apoi in some members este deci cea de-a doua parte. Votăm acum prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, verificăm cea de-a doua parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 253 pentru, împotrivă, Abțineți. se adoptă, 254 pentru, împotrivă, Abțineți. se adoptă, 255 pentru, împotrivă, Abțineți. se adoptă, 256, 257 măsurați pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 258 vot pe părți, prima parte, pentru, Pentru prima parte, ba nu, a devenit caducă. Atunci a doua parte, pentru... Nu, a devenit caducă și ea, spune domnul președinte. Nu a apărea ca și caduc pe lista mea. 259 pentru, împotrivă, abțineri, respins 260 și 61 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, respins 262 pentru, împotrivă, abțineri, respins 263 și 64 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri respinse, 265 și 66 identice pentru, Doste șaizeci și cinci. Votul la 265, spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 266 și 267 pentru. Împotrivă. Abțineri respinse. 268 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 269 cu amendamentul oral pentru. A fost retras sau nu, întreabă domnul președinte? Nu, trebuie votat. Secretariatul insistă că trebuie să-l votăm. Votăm sau nu? Insistă cineva? Nu? Atunci retras. Bine. 270. Vot pe părți. Prima parte a 270. Pentru. Împotrivă. Abține se adoptă cea de-a doua parte pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 271, vot pe post prima parte. Verificăm cea de-a doua parte. Verificăm acum, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 3 de la 26 se adoptă. 271 a devenit caduc, mi se spune. 272 și 273 și 274, care sunt identice pentru, împotrivă, abțineri respinse. 275 vot pe părți pentru prima parte împotrivă, abțineri, se adoptă cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă, cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276 devine caduc. 277 și 278 împreună pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 19 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 279, cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 280 în prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă cea de-a doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă 282 pentru împotrivă abțineri se adoptă 283 pentru împotrivă abțineri se adoptă 284 pentru împotrivă abțineri se adoptă 285 și 286 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 289 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 290, 291, 292 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri respinse 293 și 294, precum și 296 și 297, spune domnul președinte. Ba nu, văd acum spune domnul președinte, 293 și 294 împreună. Pentru împotrivă abțineri se adoptă 296 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 297 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 298 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 299 pentru. Împotrivă. Abțineri uh, respins. Compromisul 20 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 303 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 295 și 304 împreună. Și 305, dacă nu greșesc. Da, toate împreună. Toate trei. Pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă. 306 și 308 împreună pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. 307 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. 309 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. 310 pentru. Împotrivă, abține, se adoptă. 311 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 313 pentru. Împotriva abține se adoptă. 314 pentru. Împotriva abține se adoptă. 315 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 316 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 317 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 318 pentru. Împotriva abținerii respins. 319 pentru. Împotrivă abțineri respins. 320 pentru. Împotrivă abțineri respins. Compromisul 21 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 326 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3 Ajungem la compromisul 22 pentru. Împotriva abține se adoptă. 329 pentru. Împotrivă abțineri respins. 331 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 332 pentru. Împotrivă abțineri, respins, 333 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 334 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul de compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 337 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă 338 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 339 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 340 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 341 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 342 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 343 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 344 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 345. Prima parte pentru. Împotrivă abțineri. Cred că a fost uh, respinsă. 346 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 347 pentru împotriva abțineri se adoptă. 349, pe, nu, 348, nu, domnul președinte, pentru. Împotriva abțineri, respins. 349, pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 350, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 351, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 352 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 354 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 355 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 356 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 357 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 358, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 359, pentru, împotrivă, Abținere se adoptă. 360 pentru. Împotrivă abținere se adoptă. 361 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 362 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 363 pentru. Împotrivă abțineri respins. 364 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 365 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 366 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 367 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 368 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 369 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 370 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 371 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 372 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 373 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 376 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 378 pentru, împotrivă, abțineri, Abțineri. Se adoptă. 379 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 380 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 381 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 382 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 386 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 387 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 388 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 389 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 390 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 391 pentru, este 93 pentru, împotriva, abținere 395 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 396 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 397 pentru, împotrivă, se adoptă. 398 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 399 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 400 și 401 au fost retrase, trecem la 402 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 403 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 404 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 405 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 406 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 407 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 408 pentru, împotrivă, abțineri respins. 409 pentru, Împotrivă. Abține respins. 410. Pentru. Împotrivă. Abține respins. 411 pentru. Împotrivă. Abține respins. 412 pentru. Și, a, mă scuzați, e identic cu 413 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 414 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă 415 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 416 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Două părți la 417, prima pentru, împotrivă, nu e clar, Vom vota prima parte la 417. Deschidem votul. Now the vote is closed. Închidem votul. Treizeci și șapte la 11, acum e clar. Cea a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abține respinsă. 418 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 419 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 420 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 421 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 422 pentru, împotrivă, abțineri respins. 423 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 424 pentru, împotrivă, abțineri respins. 425 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 426 pentru, împotrivă, abțineri respins. 426 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 136, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 429 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 430 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 431 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 432 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 433 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 434 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 435 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 436 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 437 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 438 pentru Cred că e respins. Am te-am întrebat cine e pentru, acum împotriva. Abțineri. Respins. 439. Cu amendament oral. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 440 retras, 441 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 442 și 3 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 444 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 445 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 446 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 447 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 448, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se pe cea a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. 449 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 450 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 451 prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cea a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 452 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 453, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Cea a doua parte pentru, uh, caducă ce trecem la cea a treia parte pentru Împotrivă, abține respinsă acum 454 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 455 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 456 pentru, împotrivă, abține, respins. Vreți să verificăm? Nu. 457 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm electronic 457. Deschidem votul. 457, the vote is open. I'm sorry.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 57. Bine, vom vota la 457. Avem un vot în plus de la PPE. Acum putem vota. 457. Vot electronic la 457. Acum votăm. 457. Am votat greșit. Eu credeam că era vorba de 458. Haideți să votăm din nou. 457. Deschidem votul. Închidem votul. 1937 against it's rejected. Respins. 458 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 459 pentru. Împotriva, abțineri, respins. Acum uh, referiri și considerente. Compromisul 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri, respins. 4 pentru, Împotrivă, abține, respins. 5 pentru. Împotrivă, abține, respins. Compromisul 28 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă 6 pentru. Împotrivă, abține, respins. 8 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 13 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru împotriva abțineri respins 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă 17 pentru, împotriva abțineri respins 18 pentru, împotriva abțineri respins 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abținere, respins. 26 pentru. Amendamentul oral la 26. Mulțumesc. Aș vrea să vă rog să înlocuim cuvântul legally cu cuvântul illegally, mă scuzați, cu irregularly. Amendment, okay? Yes. So, now... Mulțumesc. Votăm. Amendamentul oral. 26 cu amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28 și 29 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30. Pentru. Împotriva abține, respins. Compromisul 30. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Compromisul 30, vă rog să ridicați mâna pentru a vota la compromisul 30. Vot electronic. Nu văd mâinile dumneavoastră, deci de aceea trebuie să verificăm. Am deschis votul, l-am închis. 53 la 4, vă rog să ridicați mâna la timp. Treizeci trei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri, respins. 38 și 41 sunt identice pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 și 42 identice de asemenea. Vă rog. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 43 pentru împotriva, abțineri, respins. 44 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 45 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 46 pentru, Împotriva, abțineri, respins. 47 pentru, Împotriva, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abține, respins. 49 și 50 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, cea a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respinsă cea a doua. 52 pentru, împotrivă, abține, respins. 53 pentru, Împotrivă, abțineri, respins 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 55 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă 56 pentru, 55 a fost respins. Mă iertați, am spus că e adoptat, dar a fost respins, clar. 56. Și acum 57. Pentru. Trebuie să votăm 56. Ne întoarcem la 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Acum votăm în bloc avizul FEAM pentru împotrivă abține respins. Respinse în bloc. Acum votăm avizul de la PETI tot în bloc. pentru, împotrivă, abțineri, respins. Deci nu acceptăm amendamentele de la Peti și de la femei. Votăm textul modificat, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. 32 la 24 cu o abținere. Vă mulțumesc, doamnă Flasicova Benova. Vom sărbători acest vot, însă vă rog să nu mai faceți asta niciodată. Să nu vă mai gândiți cumva la așa ceva. Și acum un vot final. Vorba de un proiect de aviz, o scrisoare a președintelui, adică din partea mea, către Comisia ICON, o propunere orală pentru regulamentul Consiliului privind conferirea de sarcini specifice Băncii Centrale Europene privind politicile legate de supravegherea potențială a instituțiilor, instituțiilor de credit. Ieri la 3 după amiază s-a adoptat agenda uh, de astăzi și s-a inclus acest nou punct 16b. Deci trebuie să votăm acest proiect de scrisoare către doamna Sharon Bowles, președinta Comisiei Econ. Deci e vorba, vă spuneam, de o propunere pentru regulament al Consiliului eh, prin care se conferă anumite sarcini specifice băncii centrale europene sarcini referitoare la politicile legate de supravegherea subprudențială a instituțiilor de credit. Votul în Econ e pe 28 și 29 noiembrie, de deci foarte curând, și de aceea noi trebuie să adoptăm această scrisoare astăzi. De aceea vă rog să votăm acum. Deschidem votul electronic. Ce s-a întâmplat? Am deschis votul. S-a deschis votul. Acum l-am închis. Yes, the vote is closed. Închidem votul. 42 de voturi pentru, 3 abțineri și un vot împotriva. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru răbdare. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Deci mulțumiri tuturor încă o dată. Do you have fun? Vă distrați, bine? În timp ce noi aici trudim de zor.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 Dragi colegi, să mergem mai departe la punctul 17 cu privire la Fondul pentru Securitate Internă, cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor. Raportor este colegul nostru Salvatore Iacolino. Să examinăm amendamentele la propunerea de regulament în ceea ce privește Fondul pentru Securitate Internă. Avem 58 de amendamente care au fost depuse. Se adaugă la cele 32 de amendamente din uh, proiectul de raport, așa încât avem mai bine de 100 de amendamente. Orientarea voturilor trebuie să aibă în Comisia uh, Libe pe uh, data de 27 noiembrie. Să-l ascultăm pe uh, domnul Iacolino, după care comisia și membrii care doresc să ia cuvântul. Vă rog, domnule Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Instrumentul financiar pentru cooperare poliționească prevenirea, combaterea criminalității și gestionarea crizelor a fost discutată în mai multe rânduri uh, în acest cadru și așa cum ați spus, uh, uh, avem circa 90 de amendamente. Au fost puse în discuție o serie de aspecte, au fost adresate întrebări. Amendamentele sunt o contribuție valoroasă Președintele întrerupe. Onorați membri, vă rog să fiți uh, liniștiți, să putem auzi pe domnul Iacolino. Domnule Engel, vă rog, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spuneam, avem uh, o serie de compromisuri care au fost uh, realizate și am lucrat împreună cu alți colegi. Săptămâna viitoare se vor întâlni raportorii din umbră. Avem o definiție diferită în ceea ce privește criminalitatea organizată un nou articol în ceea ce privește indicatorii de măsurare a gradului și intensității obiectivelor care trebuie îndeplinite, o nouă alocare a fondurilor, o nouă cheie de distribuție cu mai multă flexibilitate pentru statele membre, noi criterii pentru alocarea resurselor, pentru programele individuale și nu credem că referirea la Schengen a fost uh, potrivită în acest caz. Prin urmare, dosarul pe care îl analizăm în momentul de față este unul care are un impact uh, semnificativ, un impact major. Așa cum este și punctul la care va vorbi domnul Marinescu. De asemenea, avem un procentaj de resurse legate în principal de țările de frontieră. 5% din fonduri vor fi păstrate pentru așa numitele uh, frontiere externe terestre și maritime, unde există un tranzit intens. Votul uh, de orientare în Libe, așa cum a spus domnule președinte. Am făcut progrese pe această cale, însă este un moment important să ascultăm uh, ceea ce are de spus Comisia și Consiliul. Mulțumesc, dragi colegi, asta este tot din partea mea. Reprezentantul Comisiei. DG Home, doamna Pike. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc raportorului. În primul rând, cred că raportorul se referă și la niște amendamente de compromis care nu sunt încă disponibile, așa că nu pot să comentez asupra lor însă o să fac niște comentarii mai generale în legătură cu amendamentele pe care le avem din partea Comisiei Buget și eh, din partea membrilor acestei comisii. Trebuie să ținem eh, cont și de alte propuneri eh, în ceea ce privește cadrul financiar multianual, CFM, Două l-am discutat în această comisie pe 11 octombrie. Aș vrea să repet niște uh, comentarii pe scurt pe care le-am făcut atunci. În primul rând, în ceea ce privește uh, uh, zona drepturilor fundamentale. Comisia este angajată să asigure că orice acțiuni care sunt finanțate din bugetul comunitar să respecte toate regulile internaționale și comunitare, standardele în ceea ce privește drepturile fundamentale. Am încercat să ne asigurăm că acest text să arate foarte clar. Credem că acest lucru se face foarte bine prin uh, considerente, însă trebuie să existe uh, o metodă consecventă uh, pentru toate cele patru regulamente în acest domeniu. În ceea ce privește indicatorii, așa cum am spus în întâlnirea anterioară, Comisia spune că propunerea inițială ar trebui să fie discutată în continuare și, drept rezultat, am avut un seminar, apoi ateliere de dezbatere cu participarea statelor membre și a Parlamentului European pentru a defini uh, indicatori comuni adecvați. Au fost prezentați de președinție și vor ajunge în această comisie. Deci, uh, munca asupra indicatorilor a mers dincolo de textul inițial al comisiei. Apoi, în al treilea rând, dimensiunea externă. În primul rând, văd că există o sugestie să se elimine referirea la o dimensiune externă uh, pentru uh, fondul uh, de securitate internă. Considerăm că este important să existe o posibilitate limitată pentru ca acest instrument să intervină Uh, în relația cu uh, terțe țări. În ceea ce privește dimensiunea externă, există amendamente care sugerează includerea în text a unui mecanism de coordonare între Comisie, Serviciul de Acțiune Externe și alți actori. Așa cum uh, am explicat în întâlnirea din 11 octombrie, considerăm în primul rând că există deja mecanisme, în al doilea rând este important să asigurăm o coordonare adecvată cu toate celelalte instrumente financiare ale Uniunii Europene, nu numai în zona externă, ci și în zona internă. Uh, nu credem că regulamentul este locul unde trebuie să se uh, definească mecanismele, dar așa cum am sugerat pe 11 octombrie, am putea să adăugăm la considerentul 25 care vorbește despre uh, consecvența, coerența măsurilor finanțate prin acest instrument cu alte măsuri finanțate din instrumente de asistență externă, să asigurăm această coerență. Comisia Europeană împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă vor, eh, vor eh, utiliza toate mecanismele eh, existente și le vor consolida dacă este necesar. De asemenea, vreau să vă spun că o serie de amendamente se referă la relația dintre statele membre și Europol. Sigur, apreciem foarte mult Uh, munca uh, Europolului și altor uh, agenții nu avem probleme cu referirea la activitatea Europol. Totuși, considerăm că trebuie să fim foarte atenți, prudenți în textul pe care atunci când folosim aceste referiri. De asemenea, vrem ca să se definească mai clar relația între statele membre și Europol. Acest lucru se va face atunci când Comisia va veni cu Uh, regulamentul pentru nou temei juridic al Europolului. Apoi, vreau să mă refer la un amendament 61 care prevede uh, uh, eliminarea oricei trimiteri la parteneriatul public-privat. Având acest lucru în text, încurajăm într-o oarecare măsură privatizarea, externalizarea responsabilităților în ceea ce privește uh, ordinea uh, publică. Și nu asta este intenția. Intenția uh, introducerii a parteneriatelor public-privat este să sporească instrumentele necesare pentru securitatea cibernetică, de pildă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și acum președinția uh, cipriotă. Doamna Agripopulu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, colega mea nu a putut să vină astăzi uh, aici. O schimbare uh, de ultimă oră a orei de zbor. Vă mulțumesc uh, pentru prilejul pe care îl dați președinției să ia cuvântul în discutarea acestui uh, dosar. Grupul uh, de lucru ad hoc al Consiliului a finalizat prima etapă pe 15 octombrie și negocierile au ajuns la nivel de consilier. Pe 5 noiembrie, ieri, a avut loc prima întâlnire a consilierilor și am avut posibilitatea să rămurim o serie de chestiuni. Președinția intenționează să uh, ducă cele două uh, dosare uh, la Coreper pe 15 noiembrie. Deci FSI-ul în ceea ce privește cooperarea poliționească și privind frontierele și vizele. Apoi, pe 15 vom obține astfel un mandat pentru a începe negocierile cu Parlamentul European. Uh, obiectivul uh, președinției este să uh, echilibreze pozițiile Comisiei și a, echil și a Parlamentului. În acest sens și pentru că tot am luat cuvântul, aș dori să reafirm în numele președinției Ciprului intenția noastră de a lucra de aproape și intens cu Parlamentul European, cu Comisia, pentru a se ajunge la un acord pe dosarele pertinente cât mai curând cu putință. Și nu în ultimul rând, președinția vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru cooperarea fructoasă pe care am avut-o până în prezent. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, am văzut că doamna Sargentini dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am amendamentele în fața mea, în versiunea olandeză și este mai ușor pentru mine să vorbesc uh, olandeză. Aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, Uh, am ascultat uh, uh, ce a spus Comisia Europeană în legătură cu amendamentul 61 în ceea ce privește parteneriatele public-privat. Menținem acest lucru pentru că este loc de foarte multă cooperare în sectorul securității în ceea ce privește parteneriatele public-privat. Apoi, domnul Iacolino a menționat 75 și 79 din partea verzilor. Ambele amendamente se referă la finanțare, finanțarea măsurilor de securitate. unde drepturile fundamentale sunt supuse uh, presiunii. Vrem ca subvențiile europene să nu poată să fie folosite atunci când e vorba de planificarea, uh, indexarea uh, tehnologiei informației. Nu credem că trebuie să se folosească banii pentru proiecte care nu îndeplinesc standardele privind drepturile fundamentale. Întrebarea mea pentru domnul Iacolino este următoarea. Ce credeți despre aceste uh, două amendamente, 75 și 79? Președintele, mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ridice mâna, trebuie să îl ascultăm pe domnul uh, Iacolino dacă vreți să uh, răspundeți întrebării pe care a adresat-o doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, ascultat punctul de vedere al Comisiei și al Consiliului în ceea ce privește uh, un dosar care este într-o fază avansată de discuții. Trebuie să mă refer în continuare la uh, uh, întâlnirea cu raportorii din umbră. În ceea ce privește 75, unde domnul Tavare dorește o evaluare de uh, impact asupra impactului drepturilor fundamentale în regulamentul general din partea domnului Fontana, dacă vă uitați acolo, finanțarea trebuie să respecte legislația Uh, comunitare. De aceea, după părerea noastră, trebuie să fie, existe o evaluare ex ante, dar nu ceva care să fie greoi și complicat de tipul celor sugerate aici cu evaluarea, cu studiul de impact pe care îl solicită domnul Tavares. A, a uh, prezentat și alte amendamente care au fost a, uh, analizate atent și pe care pot să le susțin. Totuși, în ceea ce privește 76, referitor la uh, instrumentele de suport, utilizarea acestora în terțe țări, cred că aceasta este o competență care trebuie uh, să facă Uh, obiectul uh, unei comunicări din partea Comisiei, uh, unei comunicări independente. Acestea fiind spuse, repet, aștept soluția cea mai bună care să fie consecventă, coerentă cu un instrument care să ne ajute să combatem criminalitatea organizată. Însă, așa cum am spus, trebuie să fim în măsură să gestionăm crizele într-o manieră responsabilă cu solidaritate și utilizând un instrument care să fie uh, integrat cu celelalte instrumente, mai ales cu cel pe care îl vom analiza uh, la timpul potrivit, prevenirea și uh, combaterea criminalității organizate uh, constituie uh, preocuparea permanentă a Comisiei CRIM. Este important să identificăm resurse efective pentru uh, finalizarea acestor uh, programe. Cât despre resurse pentru personal, în mod clar, intervențiile individuale trebuie să fie calibrate în funcție de cerințele specifice ale statelor membre. Este totuși clar că există că e nevoie de un cadru uh, comunitar. În ceea ce privește 75, am încă rezerve cu privire la amendamentul domnului Tavares. Sunt și alte amendamente uh, ale domnului Tavares uh, și sunt în favoarea lor. O să analizăm uh, cu atenție dacă nu sunt alte întrebări sau alte puncte în această etapă a discuțiilor, vă reamintesc că votul de orientare are loc pe 26 noiembrie și uh, următorul punct, uh, Fondul pentru Securitate Internă raportor fiind domnul Marian Jean Marinescu. Deci eh, trecem eh, la următorul eh, punct 18. Îmi cer scuze, spune președintele, nu v-am văzut. Sunteți aici, așa încât abordăm acest punct. Avem raportul privind frontierele externe și uh, vizele. Cu multe amendamente îl ascultăm pe domnul Marinescu, după care ascultăm punctul de vedere al uh, Comisiei și al Consiliului. Reamintesc, așa cum am făcut-o și anterior, uh, votul de orientare va fi pe 26 noiembrie. Domnule Marinescu, aveți cuvântul. Mulțumesc colegilor care au depus uh, amendamente la uh, acest uh, regulament. Amendamentele depuse de mine au un principal ținta de a armoniza, de a introduce standarde pentru securitatea frontierelor și a armoniza pe cât uh, este posibil nivelul de securitate uh, al frontierelor între statele membre. De asemenea, de a dirija fondurile disponibile uh, către acest scop. Nu am modificat propunerea Comisiei referitoare la distribuirea fondurilor. În schimb, am propus o altă metodă fondurile să fie alocate după finalizarea dialogului cu statele membre, astfel încât să se știe exact către ce acțiuni uh, trebuie uh, îndreptate aceste fonduri. Colegii mei au depus multe, colegii noștri au depus multe amendamente referitoare la drepturile omului și la protecția datelor personale. O să propun să introducem uh, la capitolul scop, obiective, un paragraf referitor la aceste două uh, subiecte, astfel încât să nu repetăm de-a lungul regulamentului de mai multe ori uh, același uh, lucru. Mulțumesc! Mulțumim. Acum dăm cuvântul Comisiei și apoi Consiliului. Doamna Pike. Vă rugăm să interveniți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului. Am avut ocazia la întâlnirea anterioare să fac deja comentarii în legătură cu amendamentele înaintate de domnul raportor. Așadar, dați-mi voie să fac pe scurt câteva uh, comentarii uh, care vizează principalele tendințe generale înaintate de uh, stimații eurodeputați. Mai întâi aș dori să repet ceea ce spuneam în legătură cu drepturile fundamentale și iau notă de intenția uh, raportorului de a găsi un loc adecvat în uh, regulament pentru a sublinia clar faptul că drepturile fundamentale trebuie să fie respectate uh, pentru uh, toate acțiunile puse la cale de uh, Uniunea Europeană. Textul uh, Comisiei acum este uh, luat în discuție datorită uh, rezultatului uh, discuțiilor cu statele membre. Avem indicatori care vizează și dimensiunea externă. Pe de o parte se sugerează eliminarea uh, acestei posibilități de acțiune uh, de dimensiune externă, uh, însă noi ne-am exprimat și anterior în legătură cu importanța de a avea o dimensiune externă. În ceea ce privește coordonarea cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu instrumentele externe, din nou repet uh, faptul că nu considerăm că este adecvat ca în regulament uh, să vedem care ar trebui să fie acest mecanism, însă am uh, sugerat să trecem totul într-un considerent, așa cum am făcut-o și în legătură cu Fondul de Securitate Internă pentru uh, Poliție. Aici am sugerat considerentul 25. Anumite amendamente vizau folosirea uh, actelor delegate în locul celor de implementare și sunt uh, sigură că aceasta, aceasta, va fi o aceasta va fi o chestiune orizontală și vor mai urma discuții, mai ales în cazul uh, dialogului tripartit. Vom vedea dacă vom opta pentru um, acte delegate sau de implementare. Uh, comisia oricum uh, înțelege uh, cum stau lucrurile la nivelul instituțiilor și sper că vom putea să obținem un rezultat care să respectă această înțelegere comună n-ar trebui uh, să facem uh, uz greșit de actele delegate sau de cele de implementare. Regretăm anumite eliminări uh, sugerate de anumite amendamente. O eliminare vizează ajutorul de urgență, ceea ce ni se pare regretabil pentru că, într-adevăr, în sudul Mediteranei a existat la un moment dat o criză, iar flexibilitatea redusă pe care o avem în acest moment în ceea ce privește fondul pentru granițele externe poate duce la includerea în acest fond a unei sume de urgență care poate să fie folosită pentru granițele granițele externe ale Uniunii Europene în cazuri în care apar asemenea crize. Prin urmare, am dorit să existe această posibilitate de asistență de urgență. Uh, Comisia se uh, opune uh, eliminării trimiterii la frontierele mici. Consiliul European a solicitat Comisiei să înainteze propuneri în legătură cu frontierele inteligente. Am făcut acest lucru, apoi am gândit puțin și finanțarea acestor acțiuni. Parlamentul și Consiliul însă vor putea să decide asupra conținutului viitorului uh, și uh, uh, de fapt, întregului sistem de asemenea frontiere. Sugerez însă că nu ă, acesta este locul în care ar trebui eliminat acest sistem printr-un amendament. Anumite amendamente încearcă modificarea ă, sferei de cuprindere a fondului. Ă, solicităm atenția dumneavoastră în ceea ce privește aceste amendamente pentru că pot naște confuzii. Sunt anumite amendamente din partea Comisiei AFET sau din partea acestei uh, comisii care sugerează includerea uh, azilului în sfera de cuprindere a fondului. Noi credem că asta ar duce la o confuzie și la o potențială suprapunere cu fondul pentru azil și migrație. Ar trebui să fim foarte atenți uh, la extinderea sferei de cuprindere a acestui fond. Apoi sunt câteva amendamente care vizează agenția Frontex din nou, ca și în cazul agenției Europol, uh, apreciem foarte mult uh, rolul jucat de această agenție uh, în legătură cu Comisia și statele membre în ceea ce privește implementarea politicii de apărare. Sunt câteva amendamente din partea eurodeputaților care merg însă într-o direcție ușor diferită. Una dintre acestea uh, ar conferi Frontex un rol care depășește mandatul acestei uh, agenții și de asemenea și resursele sale. E vorba despre coordonarea de Frontex uh, a unor operațiuni de sprijin în amendamentul 51, apoi anumite priorități ce privește gestionarea frontierelor, așa cum se sugerează în amendamentul 207. După cum spuneam, apreciem foarte mult sprijinul oferit de Frontex și încurajăm statele membre Uh, ca atunci când își pregătesc uh, programele conform acestui fond de securitate internă să țină cont uh, total de bunele practici și de instrumentele puse la punct de Frontex. Asta este și intenția noastră, să enumerăm pe toate acestea atunci când abordăm anul viitor în cadrul dialogului politic statele membre și atunci când discutăm programele statelor membre. Ar trebui atrasă în mod explicit atenția statelor membre la standardele care sunt puse la punct și la bunele practici practici uh, elaborate de uh, Frontex. În considerentul 12 există sugestia uh, de eliminare a um, solicitării de complementaritate în ceea ce privește acțiunile Frontex și cele finanțate prin acest instrument. Noi, sincer, nu prea înțelegem de ce se face această eliminare. E important să ne asigurăm că există complementaritate. Frontex are un buget limitat și trebuie să ne asigurăm că Frontex va putea să se axeze pe ceea ce facem mai bine și că acțiunile statelor membre complementează, practic, acțiunile Frontex. Practic, acțiunile Frontex și acțiunile statelor membre trebuie să se îmbine pentru că asta este în interesul gestionării corecte a frontierelor externe. Acestea au fost comentariile pe care le-am să le fac la acest moment, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mulțumim, Comisiei domnule domnul președinte. Acum dăm cuvântul președinției cipriote, doamnei uh, Agripopulu. Uh, Mr. Chair, I will... Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte subcintă. Pe baza intervenției anterioare vreau doar să vă repet că intenționăm să ducem dosarul la Coroper pe 15 noiembrie, când sperăm să obținem mandatul pentru începerea trialogului oficial cu Parlamentul. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum, eurodeputații care doresc să intervină. În primul rând, raportorul pentru aviz la AFET este doamna Flotra. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Comisia AFET a analizat chestiunile care tocmai au fost evocate de raportor de comisie și de Consiliu. Pe 6 noiembrie, cu un vot foarte clar, o majoritate clară, am încercat să ne menținem doar, să ne limităm doar la azil. Noi credem că e foarte important să includem această dimensiune a azilului în uh, cadrul acestui instrument financiar de la granițele noastre. Granița este o zonă specifică, uh, sensibilă, unde trebuie garantată protecția celor care merită protecție internațională. Acolo trebuie garantat principiul de non-refoulement. Oricum e o propunere pe care și Comisia a susținut-o. În ceea ce privește avizul FED, noi insistăm asupra rolului Serviciului European de Acțiune Externă pentru a ne asigura că acțiunile de gestionare a frontierelor uh, nu contravin niciodată principalor uh, principii din politica noastră externă, așa cum se stipulează în articolul 21 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Avizul la FED, de asemenea, consolidează dimensiunea drepturilor omului, cum spunea și Comisia, pentru a ne asigura că nicio acțiune financiară nu poate periclita sau nu poate duce la încălcarea unor angajamente luate uh, în favoarea drepturilor omului. Și, de asemenea, dorim finanțarea capacității de evaluare din partea statelor membre, evaluarea acțiunilor care țin de drepturile omului. Avizul se referă și la altă chestiune importantă, nu doar din punct de vedere sematic, ci care reprezintă o miză politică importantă, și anume ne-am străduit să facem distinția între amenințare, risc și provocare. E important să facem asta, deoarece instrumentul acesta trebuie să aibă o semantică armonizată cu cea din alte instrumente sau alte regulamente deja adoptate. Cât despre Frontex, știm că am lucrat asupra noțiunii de risc, analiza riscului am reluat deci această noțiune în instrument în locul noțiunii de amenințare. Și de asemenea, când a fost cazul, în loc de amenințare, am vorbit mai degrabă de provocările cărora trebuie să le facă, cu cărora trebuie să facă față Uniunea Europeană. De asemenea, am înlocuit uh, noțiunea de înlesnire a călătorilor legitime, pf, sintagmă care nu există practic nicăieri în legislația europeană și am adoptat termenii eh, folosiți în alte texte care eh, constituie deja o referință și anume organizarea, facilitatea migrației eh, reglementate. Mi se pare ceva mult mai precis și mi se pare important să respectăm formulările din alte documente deja adoptate de Uniunea Europeană. Ce mai era? Consolidarea legăturilor dintre vize și mobilitate pentru a ne asigura că la frontiere putem înlezni intrările și ieșirile, putem uh, asigura acoperirea consulară pentru a profita cât mai mult de pe urma codului uh, de vize. Asta în uh, beneficiul mobilității. Deci, iată principalele idei care ne-au călăuzit când am adoptat toate aceste prevederi din aviz la FED pe 6 septembrie. Mulțumesc acum membrii noștri. Doamna Keller, în primul rând. Doriți să interveniți? Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului. Am avut ocazia să discutăm la reuniunea raportorilor din umbră în legătură cu mai multe elemente. Voi spune ce e important pentru noi, verzii. Fondul pentru frontiere nu trebuie folosit doar pentru a asigura siguranța la frontiere, ci și pentru cealaltă fațetă a lucrurilor, și anume înlesnirea mobilității. Deoarece de ce există o frontieră? pentru ca ea să fie trecută de oameni. Deci mobilitatea e esențială și ea trebuie ajutată prin acest fond. Un alt element uh, major pentru noi, drepturile omului. Eu cred că trebuie să acordăm importanța cuvenită drepturilor omului, acolo unde trebuie. Există alineate specifice, prevederi specifice și nu are rost să vorbești despre asta neapărat într-un aliniat, fără să nimerești locul potrivit. S-a menționat dimensiunea externă. Noi ne opunem acestei dimensiuni externe. Nu știm dacă e necesar, dacă e înțelept din punct de vedere politic, însă apar și probleme de legalitate. Uh, DJ Home trebuie să se ocupe de afaceri interne, pe de altă parte avem și direcția de afaceri externe care se ocupă de afaceri externe tocmai. Acum ce facem? Amestecăm lucrurile și luăm bani de la bugetul pentru afaceri interne și le folosim pentru ceva ce ține de dimensiunea externă. Deci comisia ar trebui să ne spună ce dificultăți există legate de această opțiune juridică și cum le putem depăși. Dragi colegi, eu vă rog să vă gândiți dacă într-adevăr vreți uh, bani de la bugetul pentru afaceri interne pentru finanțarea unor chestiuni ce țin de politica externă. Sistemele de IT, în general și la frontiere. Eu cred că ar fi periculos dacă în acest fond includem elemente pe care încă nu am hotărât să le finanțăm. E vorba de frontierele inteligente. Încă nu s-a avut o propunere legislativă din partea Comisiei în legătură cu aceste frontiere inteligente. Sunt text deja se spune uh, unde să finanțăm această măsură. Deci nu e locul potrivit. Întâi e nevoie de propunere legislativă pe care trebuie să o discutăm. Și vă spun, nici măcar nu avem propunere legislativă. Deci cum să alocăm noi bani pentru ceva ce încă n-a văzut lumina zilei? Da, eu cred că într-adevăr trebuie să oferim finanțare doar pentru ceva ce e deja hotărât și stabilit și nu așa în van. De asemenea, noțiunea de amenințări ar trebui să fie modificată. Uh, persoanele n-au cum să fie o amenințare, pot prezenta un risc, dar nu o amenințare. Și sunt de acord cu socialiștii și democrații care încearcă să să introducă mai multe chestiuni legate de Schengen. Acest fond ar trebui să fie folosit și pentru a asigura libera circulație a cetățenilor în interiorul Uniunii Europene. Și după cum am văzut, există mari probleme legate și de asta. Nu știu dacă v-ați hotărât, domnule Marinescu, știu că aveați uh, niște dubii în această privință, nu știu, v-ați hotărât între timp? Nu mai dorește nimeni să intervină? Ba da, da, doamna Ghiom. Foarte rapid. Oui. Euh, simplement pour euh, indiquer moi aussi que... Vreau să vă spun și eu că nu împărtășesc uh, această idee a Comisiei de a exclude toate chestiunile ce țin de azi. Deci sunt de acord cu doamna Flotră. Deci trebuie introdus această dimensiune a zilului. Și un al doilea element, pe scurt, e vorba tot de terminologie. Pe aici, pe acolo, ca și în alte rapoarte, vedem că există dorința de a modifica termenul ilegal cu cel nereglementat. Mulțumim. Dacă nimeni nu mai dorește să intervină, domnul Marinescu va interveni din nou. Thank you, President. Thank you. Uh, thank... Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și colegilor mei pentru comentarii. Am auzit deja aceste comentarii și sper să găsim o cale de a ajunge la un compromis. A meeting of uh, shadows uh, uh, this week. Vom avea o reuniune a raportorilor din umbră săptămâna asta. Îi mulțumesc și comisiei. Sunt de acord cu practic tot ceea ce a spus reprezentantul Comisiei și țin de asemenea să-i mulțumesc Consiliului will to finalize and to have a... pentru voința de a finaliza acest dosar și de a lansa trialogul pentru a aduce la bun sfârșit acest dosar. I'm having problem with my mic, I see. Microfonul nu are probleme. Mister? minutes. The for the following point. Yeah. So now, now, now it happens to be the case that we... Dragi colegi, iată că am câștigat timp. ne a descurcat și acum iată că trebuie să îl așteptăm pe raportor. Deci vă sugerez să luăm o mică pauză de 5 minute și să ne reluăm lucrările. Next five minutes. Thank you. So, we thank you because Mrs. McIntyre. Doamna McIntyre, care era raportorul uh, la acest raport, așa numitul program Pericles. Just now entered the room. Doamna McIntyre tocmai a intrat uh, în grabă, îi dăm câteva minute pentru a se așeza liniștită. Vreau să vă spun că acest punct, 18, 19, mă scuzați, Programul de acțiune în materie de schimburi, asistență și formare pentru protejarea monedei euro împotriva falsificării, programul Pericles pe 2020, programul Pericles 2020. Acum trebuie să examinăm amendamentele privind uh, programul de înfițare a acestui program. Avem în total uh, 42 de amendamente. Cum am spus și înainte, votul va avea loc pe 27 noiembrie. Acum să vedem ce are de spus doamna McIntyre, după care Comisia, Consiliul și membrii din Comisie vor interveni. Aveți cuvântul doamnei McIntyre. Chairman and, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați așteptat nu stăpânesc încă arta de ubicuității, dar fi în două locuri în același timp. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor din umbră la acest raport, în mod deosebit secretariatului, pentru tot ajutorul acordat la acest raport. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu sunt foarte legați de el, trebuie să vă spun că e vorba de un uh, program pentru asistare, asistență la formare pentru a proteja moneda euro împotriva falsificării. Există o serie de amendamente pe care o mare parte le-am acceptat. Am avut o întâlnire a raportorilor din umbră, unde au fost propuse o serie de compromisuri care au, a fost, uh, care au luat în considerare multe din amendamentele propuse. Sunt uh, recunoscătoare Comisiei pentru ceea ce au făcut, pentru a explica în detaliu scopul pe care vor să-l atingă. Am uh, retras unul dintre amendamentele mele, așa încât vedeți că s-au făcut compromisuri, am lucrat împreună pentru a ajunge la un rezultat. Avem uh, două probleme controversate și salut punctul de vedere al Comisiei pe această temă. Primul se referă la actele delegate. Este cred că fie conferința președinților sau uh, conferința președinților de comisie au spus că fiecare raport trebuie să conțină acte delegate. Și dacă nu sunt prevăzute, uh, raportul nu va vedea lumina zilei și nu ajunge în plenară. Fiind o persoană care cooperează de regulă, am uh, inclus o propunere de acte delegate. Totuși, știu că raportorii din umbră în, în uh, mod deosebit, domnul Dias Tamera, pe care îl respect, uh, este de părere că nu trebuie să includem referirea la actele delegate. Deci, rămâne ca această comisie să uh, hotărască dacă actele delegate se vor regăsi sau nu în textul final. Al doilea domeniu unde nu există un acord este legat de ratele de cofinanțare am propus un set de cifre și raționamentul de la care am plecat a fost ca fondurile limitate să fie alocate și să fie folosite la maximum pentru a fi folosite în programe. În vreme ce alte domenii trebuie să beneficieze de o rată uh, Uh, mai mare a cofinanțării. Deci actele delegate și ratele de cofinanțare sunt problemele rămase încă în dispută. În rest, am putut să includ multe din amendamente, să integrez în compromisuri. Așa încât aștept să văd care este părerea celorlalți privind acest program. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, reprezentantul Comisiei, dacă dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Ioan Kaur. Răspunde uh, punerea în aplicare a programului Pericles și răspund în general de protecția monedei euro. Sunt bucuros, într-adevăr, că am cooperat atât de bine cu doamna McIntyre, raportorul, și, de asemenea, mă bucur că domnia sa susține uh, continuarea programului uh, Pericles până la următoarea generație de uh, perspective financiare. ofițerii uh, judiciari și procurorii au fost excluși. Sunt două elemente importante pentru comisie. Primul element se referă la rata de cofinanțare. Am făcut un studiu de impact uh, aprofundat care a însoțit uh, propunerea noastră de regulament. Pe baza acestei, acestui studiu de impact uh, am avut ateliere de dezbatere cu grupurile interesate, în special beneficiarii din statele membre, grupurile care beneficiază de programul Pericles și care răspund uh, uh, de consolidarea activității de uh, combatere a contrafacerii, a falsificării. Am vrea să sporim rata de cofinanțare până la 80%, iar în unele cazuri bine justificate, această rată de cofinanțare să ajungă la 90%. Am explicat acest lucru în studiul de impact, de ce Comisia dorește să se mențină la propunerea inițială de 80% și 90% în cazuri speciale. Cu privire la actele delegate, un alt aspect important. Știm că aceasta decurge dintr-o abordare uh, generală uh, a Parlamentului. Totuși vrem să subliniem că nu am propus nimic la acest punct pentru că, după părerea noastră, așa cum a fost propus, ar fi foarte greu pentru comisie să pună în aplicare. Ar însemna, de pildă, să avem o procedură de acte delegate pentru uh, crearea programului anual de lucru. Uh, în fiecare an ar trebui să avem această procedură uh, cu o întârziere de două luni dacă am înțeles bine, ceea ce nu ar însemna numai sarcini administrative eh, suplimentare, ci întârzieri în punerea în aplicare a programului și lansarea cererilor de ofertă. Deci, eh, am evidențiat și evidențiez necesitatea de a nu merge în această direcție. Nu sunt pentru acest amendament cu privire la actele delegate. Există și alte aspecte minore asupra cărora doresc să vă atrag atenția. Am văzut că într-un amendament recent, 30 dacă nu mă uh, înșel, acțiunile programului Pericles trebuie să se limiteze la schimburile de personal. După cum știți, uh, Programul actual se bazează intens pe uh, schimburi de informații, pe ateliere de zbatere. Deci obiectivele programului uh, sunt uh, cât se poate de evidențiate. De aceea nu susținem adoptarea acestui amendament 30. Un alt punct se referă la creșterea gradului de conștientizare în rândul uh, populației. Acest lucru se face de către Banca Centrală Europeană. Date fiind uh, sumele mici, uh, aici e vorba de o sumă de un milion de euro și atunci uh, responsabilitatea trebuie să uh, fie să aparțină băncii centrale europene. Vreau să salut textul cu privire la uh, standardele uh, clauzele, clauzei uh, antifraudă OLAF 40 și 41 care au fost adăugate recent de raportor și uh, le susținem. Președintele, mulțumesc. Am putea să dăm cuvântul și președinției uh, Ciprului. Nu, nu se dorește acest lucru, așa încât dăm cuvântul membrilor. Domnul Diatemera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi primera palabra... Primele mele cuvinte, firește, sunt niște cuvinte de recunoștință față de doamna McIntyre pentru munca dumnei, o muncă tot timpul eficientă. Îi mulțumesc de asemenea pentru sensibilitatea de care a dat dovadă. A acceptat unele din cele opt amendamente pe care le-am înaintat, a încercat să ajungă la o înțelegere în privința altora și, bineînțeles, în unele privințe nu a fost de acord cu mine, ceea ce e sănătos, e ceva ce se întâmplă de multe ori aici la Parlament. Nu a fost de acord cu mine la două amendamente pe care eu le consider esențiale. Stimată doamnă, domnule președinte, nu voi face nicio concesie legătură cu aceste două amendamente și eu voi spune de ce. În primul rând, deoarece am o amplă experiență în domeniul protecției monedei euro. Mare experiență parlamentară. Printr-un alt raport complementar la care sunt raportor, deci am putea vorbi de 8-9 rapoarte pe această temă pe care eu le-am elaborat aici. Și de fiecare dată m-am lăsat călăuzit de criteriul de um, criteriul conform căruia ar trebui să protejăm mai mult și mai bine moneda noastră. Eu afirm că e o monedă bine protejată, deoarece Olaf dă dovadă de foarte mult zel profesional, comisia la fel, avem programul Pericles și avem și sprijinul Parlamentului European. Și facem asta cu un cost minim, doamnelor și domnilor. Vorbim practic de un milion de euro anual Asta e tot bugetul. Cu un milion de euro anual, noi reușim să fim eficienți. E o monedă care e greu de atacat, e greu de falsificat. Euro e mult mai greu de falsificat decât dolarul. În al doilea rând, doamnă McIntyre, aș vrea să vă spun că eu îmi doresc ca în ceea ce privește rata de cofinanțare să avem un nivel de 80% în situații normale și 90% în situații excepționale, extraordinare. După părerea mea, nu am cum să renunț la asta. Nu spun asta așa doar că mă încăpățânez eu, ci pentru că trebuie să menținem această linie de protecție. În al doilea rând, După cum știu mulți colegi, am petrecut luni de zile vorbind despre actele delegate. legătură cu 539 pe 2001, regulament la care sunt raportor, însă dați fiind că e vorba de un acord interinstituțional, deocamdată nedefinit, după cum știe foarte bine președintele Lopez Aguilar, și dați fiind că e vorba de un lucru atât de simplu, și anume să menținem eficiența pe care o avem. Deci eu sunt de acord cu propunerea OLAF și propunerea Comisiei. Cum că în acest raport nu trebuie introduse actele delegate. Ce ne dorim noi? O bună gestionare a programelor. Noi nu ne dorim să supunem procedurii actelor delogate acest program an de an, an la, în fiecare an. Deci, doamnă McIntyre, eu sunt de acord cu Olaf. Eu am mare încredere în Olaf. Și cum știu că ei sunt un gaj de, de eficiență, mă las pe mâna lor. Indiferent că am avut uh, eu uh, criteriile mele și ei pe ale lor, să iată că suntem uh, pe aceeași undă, deoarece ne lăsăm călăuziți de bunul simț. Deci, doamnă raportor, indiferent de majoritățile pe care le construiți, care sunt justificate și legale, vă rog să țineți cont de o altă majoritate importantă și anume cea a Partidului Popular European, care are mare experiență legată de programul Pericles. Si... Vă mulțumesc! Dacă mai dorește să intervine vreun alt membru din comisie, la această dezbatere, nu atunci dăm cuvântul doamnei McIntyre, care poate să uh, vă dea replică. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc atât reprezentantului comisiei, cât uh, și domnului Gheastemera pentru comentariile făcute. Aș dori să spun comisiei că cele două amendamente care o nemulțumesc, unul era 30 și cred că celălalt este probabil amendamentul 27. Punctul meu de vedere este că aș respinge acele două amendamente. Și mai este și un alt amendament pe care cred că trebuie să-l respingem nu îl găsesc, însă e unul dintre primele amendamente care, după părerea mea, nu o, se încadrează în acest raport, amendamentul 20. Deci sunt de acord cu Comisia în ceea ce privește cele două amendamente. Și așa va arăta și lista de vot. Revenind la actele delegate, am acționat pe baza uh, sfaturilor uh, date în legătură cu ceea ce a uh, indicat uh, conferința președintelor de comisie. Deci aș vrea, domnule uh, președinte, să vă întreb dacă există un astfel de punct de vedere în ceea ce privește includerea uh, actelor uh, uh delegate. Aș fi gata să retrag acele amendamente, dar poate că dumneavoastră puteți uh, să ne dați un sfat în legătură cu ceea ce a hotărât conferința președinților. Alminter, suntem uh, foarte aproape de uh, un acord și singurul punct rămas în suspens este cel legat de uh, cotele, ratele de uh, cofinanțare. nu putem să, să sporim uh, ratele de cofinanțare. O să mă mențin la părerea mea legătură cu rate reduse, dar aștept punctul nostru de vedere, domnule președinte. Înțeleg că ați făcut o sugestie președintelui în legătură cu posibilitatea menționării actelor delegate. E un lucru pe care l-am uh, făcut și mult mai pașnic decât alte comisii care s-au împotmolit uh, în această uh, dezbatere instituțională în legătură cu actele delegate și actele de punere în aplicare. Dar nu așa stau lucrurile aici și pentru a venind în întâmpinarea sugestiei uh, tale. Cred că trebuie să discutăm această problemă bilateral. Este un aspect cât se poate de tehnic și nu putem să îl uh, tranșăm acum. Așa încât uh, sugerez să discutăm în continuare pentru a hotărâ care este exact uh, sugestia care se află în fața noastră, să încercăm să clarificăm această chestiune în scris. Deci dacă nu mai uh, rămâne nimic de uh, discutat acum la acest punct, nu văd uh, că cineva a să intervină, poate comisia să reacționeze la ceea ce s-a argumentat aici. Dacă doriți să faceți, vă rog să faceți. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Mc... Mulțumesc, domnule McIntyre, pentru că este de părere că amendamentele 27, 30 și, dacă nu mă înșel, 20 trebuie respinse. Mai există și un alt amendament pe care ar fi uh, trebuit să-l menționez ca fiind uh, problematic pentru comisie, amendamentul 7, care exclude de la formare și din programul Pericles uh, grupurile de specialiști. Avem uh, exerciții de formare foarte bine țintite care folosesc experții din bănci cărora și ei trebuie să uh, îi formeze pe polițiști, uh, de pildă în legătură cu toate uh, trăsăturile de securitate ale bancnotelor. Amendamentul 7, uh, în forma sa actuală, nu menționează uh, ca uh, și grup uh, țintă, uh, așa încât vă rog să eliminăm acest amendament pentru a nu exclude alte grupe de uh, specialiști. Deci, deci dacă nu există și alte uh, intervenții, trecem la punctul 20, uh, CEPOL, Colegiul European de Poliție. Ne bucurăm să avem în rândul nostru un reprezentant al Colegiului European de Poliție, în persoana domnului Ferenc Banfi, director al CEPOL, care este gata să facă un schimb de opinii cu dumneavoastră împreună cu domnul Reinhard Pribe. Dacă vreți să vă alăturați nouă, l-am întâlnit astăzi la întâlnirea coordonatorilor. Astăzi este din nou prezent în rândul nostru în calitatea de director pentru securitatea internă DG Afaceri Interne. Comisia va prezenta o propunere în codecizie pentru ca ă, actuala reglementare privind cepolul să fie în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Aceasta face parte din uh, dialogul în desfășurare cu directorul CEPOL, domnul Banfi și domnul Pribe, director pentru securitatea internă. Deci, ei sunt uh, prezenți aici pentru a informa Comisia Libe în legătură cu activitățile CEPOL și propunerile ce urmează, așa încât să auzim prezentarea domnului Banfi după care îl vom asculta pe domnul Pribe și apoi vor putea să ia cuvântul și uh, membrii comisiei. Domnul Banfi, domnule uh, președinte, membrii ai comisiei uh, LIBE, dragi colegi, mă bucur că am prilejul în calitate de uh, director al CEPOL, să vă prezint realizările CEPOL în promovarea cooperării uh, polițienești la nivel european. O să încep prin descrierea Aș dori să uh, spun că uh, grație vigilenței Parlamentului European CEPOL poate să spună răspicat că operațiunile sale sunt uh, legale, sunt periodice și uh, fiabile. Din 2010, neajunsurile administrative au fost re rezolvate pe deplin. Acest lucru a fost atestat de audituri pozitive consecutive care, uh, printre altele, au lăudat uh, eficiența uh, sistemului uh, uh, de standarde de control intern. Ne-am făcut temele. în primul rând, a fost eficientizată guvernanța. Comisiile care se întâlneau de 3 până la 4 ani pe an au fost desfințate o raționalizare a grupurilor de lucru CEPOL potrivit uh, unei abordări bazate pe rezultate și reducerea uh, Consiliului de Administrație a ședințelor acestuia de la 6 la 2 ședințe pe an au dus uh, la o reducere a costurilor de la 518.000 în 2009 la 169.000 de euro în 2012. Uh, CEPOL a făcut progrese substanțiale atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Ratele de satisfacere uh, generală a participanților se cifrează în jurul 93%. Uh, trainingul, formarea, exercițiile de formare au fost cost eficiente mai mult decât oricând Numărul uh, activităților CEPOL a crescut de la 2300 în 2009 la 4300 în 2011 și se va apropia de 5000 anul acesta. Numărul de activități a crescut de la în 50 de participanți la uh, 2099 la 299. Programul este finanțată acum pe deplin de CEPOL, în vreme și până în 2010 a fost uh, finanțat de Comisia de Subvenții și 98,4% din participanți au calificat programul ca fiind bun sau foarte bun. Beneficiem de uh, oportunitățile de învățare. Uh, noi promovăm utilizarea unor noi metode de învățare. În 2012, numărul studenților virtuali care au participat la activități pe internet a depășit pe cel al studenților rezidențiali. Mai exact, 3016 pentru activitățile pe internet și 1497 pentru cursurile rezidențiale numărul utilizatorilor înregistrați ai rețelei electronice CEPOL a crescut de la 2000 în 2009 la 12.000 în 2012. A fost realizat și mai mult cu un buget de exploatare care a rămas relativ stabil și limitat. Între uh, 2011 uh, și 2012 un total de 38 de eh, persoane, eh, persoane eh, suplimentate de 5 experți naționali detașați susțin activitățile agenției în parteneriat cu Institutul Național de Training. Cooperăm cu colegii din Comisie și din Consiliu. O parte semnificativă a activităților noastre derivă din noul ciclu de politică uh, pentru criminalitatea organizată și uh, uh, de mare impact sau susțin politicile comunitare, așa cum ar fi strategia de eradicare a traficului cu ființe uh, umane. Portofoliul nostru de formare are mai multe niveluri cu zone prioritare lucrăm în mod constructiv cu toate uh, celelalte uh, agenții uh, din Uniunea Europeană și cu o serie de actori din uh, societatea civilă. Nu trebuie să subestimăm uh, rolul CEPOL în crearea încrederii, unui climat de încredere, uh, armonizarea practicilor și încurajarea formării uh, Uh, unei uh, culturi uh, europene în rândul poliției. Ne suntem conștienți de natura sacinilor agenției noastre. Formarea polițienească este un instrument în contrast cu lumea militară, forțele Eh, pol polițienești din Europa nu au instituționalizat eh, formarea până în secolul trecut. Institutele de uh, formare a forțelor poliționești uh, s-au dezvoltat pe o scară semnificativă începând cu anii 60 încoace numai uh, recent uh, s-a făcut o distinție semnificativă între formarea polițiștilor și educația polițienească. Termenii uh, formare și educare sunt folosiți în situații similare, deși ei diferă în mare măsură. Uh, formarea poate fi definită ca având drept uh, scop uh, crearea unor competențe tehnice specifice pentru o serie de sarcini. Educația, în schimb, înseamnă un efect formativ asupra minții, caracterului și abilităților fizice unui, ale unui individ. Într-o societate globală, poliția trebuie să se refere la Uh, schimbarea realităților politice, economice și sociale. Deschiderea și dialogul cu societatea se află în uh, centrul activităților uh, de poliție. Societatea noastră solicită inițierea unui dialog, de aceea formarea polițiștilor diferă foarte mult de formarea militarilor și este uh, formarea uh, la locul uh, de muncă. Deschiderea și inclinația naturală către dialog cer o gamă mai largă de competențe. Utilizarea metodelor științei și cercetării în formarea polițiștilor constituie o necesitate, spre deosebire de tipul de formare pentru un organ operativ Uh, sigur, aspectul educației trebuie să prevaleze, trebuie să găsim uh, echilibrul uh, potrivit. Desigur, îmi dau seama că în momente de dificultăți economice, fiecare euro contează și eficiența este necesară, însă trebuie să ne dăm seama cât de riscant este să adoptăm o abordare contabilă, pur și simplu. Uh, economii pe scară mică, pe termen uh, scurt, uh, nu vor rezulta în mod necesar într-o eficiență sporită pe termen lung. Serviciile de poliție din Europa au fost afectate de austeritatea actuală și bugetul pentru formare a fost afectat mai mult decât alte domenii. În mod concret, aceasta înseamnă că nu avem cadeți care să uh, fie absolvența unor institute de formare și nu uh, sunt prea multe fonduri pentru formarea la uh, locul de muncă pentru ofițerii activi. Există riscul concret ca o generație de ofițeri de poliție să aibă un acces uh, mult uh, restrâns la posibilitățile de învățare într-un moment în care cooperarea și integrarea polițienească sunt tot mai necesare pentru a face față uh, naturii transfrontaliere a criminalității în Europa. Însă, în primul rând, riscul cel mai concret este pentru cetățenii Uh, să constate o descreștere în calitatea activității uh, polițienești. Uh, sigur, formarea poate să fie considerată unul dintre factorii cheie care contribuie la activități polițienești optime în Europa. E nevoie însă de investiții, de formare și în acest cadru aspectele organizatorice sunt secundare atâta vreme cât viabilitatea uh, economică și autonomia sunt garantate. În concluzie vreau să spun că sper că în lunile viitoare vom avea ocazia să discutăm în legătură cu modul în care Uniunea Europeană poate să susțină mai bine activitățile polițienești prin învățare. Sunt uh, convins uh, că comunicarea uh, Comisiei în ceea ce privește programul european de formare va fi o platformă pentru aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept întrebările pe care mi le veți adresa. Președintele, vă mulțumesc pentru prezentare, domnule Banfi, și acum să-l ascultăm pe domnul Pribe după care vom asculta pe membrii uh, noștri. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, în domeniul afacerilor interne avem mai multe agenții care sunt active. CEPOL, într-adevăr, este un membru mic, dar foarte important al acestei familii de agenții care ne ajută la nivel operațional să ne susținem politicile. Ne gândim mai ales la faptul că CEPOL a jucat un rol esențial în instruirea profesională a agenților de poliție în întreaga Europa. Sunt anumite lipsuri subliniate de Parlamentul European dar totuși agenția a obținut niște performanțe deosebite, iar gestionarea pe 2010 uh, și managementul au dus la găsirea unor soluții pentru diverse probleme. N-aș dori să pierd această ocazie pentru a-i uh, felicita uh, pe cei care conduc această agenție și pe angajați pentru performanțele din anii trecuți. Ca și Comisia am susținut mereu CEPOL în activitățile sale pentru uh, a-și atinge obiectivele conform programului de la Stockholm și anume uh, consolidarea instruirii uh, agenților de poliție din Uniunea Europeană pentru a oferi o latură europeană acestei instruiri, dacă este cazul. A existat și un program de schimb cu alte uh, agenții. Uh, de asemenea, domnule Banfi, am fost atent uh, la distinția dintre educație și instruire pe care ați făcut-o dumneavoastră și imaginez că un bun program de instruire poate contribui la educarea polițiștilor uh, uh, în spiritul culturii europene a activităților de poliție. Tot ceea ce a spus este o contribuție și o inspirație pentru noi, pentru a gândi scheme europene de instruire pe care acum le uh, pregătim și care trebuie să sublinieze domeniile de uh, instruire poliționască care trebuie uh, consolidate și duse mai departe. Noi facem față unor noi provocări, precum uh, infracțiunile cibernetice și de asemenea, oferim sprijin pentru misiunile europene de poliție în zone de criză peste tot în uh, lume. Această contribuție a fost pozitivă și suntem recunoscători pentru activitatea depusă de uh, CEPOL, directorul uh, său și personalul în ultimii ani. Acestea fiind spuse, aș dori să profit de această ocazie și pentru a vă informa în legătură cu anumite acțiuni care se desfășoară în comisie în uh, sfera pregătirii noului temei de acțiune pentru uh, Europol și uh, CEPOL. După cum știți, uh, suntem gata să facem propuneri pentru un nou uh, temei juridic pentru aceste două agenții și asta încă anul acesta. Am dorit să uh, pregătim și comunicarea cu privire la schemele de instruire și să finalizăm aceste propuneri în aceeași măsură. Un motiv pentru a face asta este că uh, reflectăm deocamdată la următoarea idee. Ne gândim dacă ar avea sens să fuzionăm CEPOL cu Europol și, după cum știți, probabil, abordarea adoptată recent, abordarea comună, a fost obiectul unui acord între cele trei instituții, Comisia, Parlamentul și Consiliu. Iar guvernele ne roagă să reflectăm dacă nu cumva aceste agenții mici ca dimensiune n-ar face mai bine să fuzioneze pentru a face anumite economii administrative. Cam așa arată lucrurile în acest moment, iar uh, rezultatul este încă unul deschis. Nu vreau să pierd însă această ocazie pentru a vă informa în legătură cu toate aceste subiecte. Oricum vom mai reflecta în continuare, dar asta nu înseamnă în niciun fel că va fi vorba de a da mai puțină importanță formării polițienești, din contră, o astfel de fuziune dacă va fi propusă și dacă va avea loc, ar trebui să se desfășoare doar în conformitate cu condițiile și mijloacele care ne permit uh, să ne asigurăm că educarea polițiștilor nu uh, se va pierde, ca să spunem lucrurilor pe nume. Ar trebui să reflectăm la anumite aspecte de guvernanță a Europol pentru a ne asigura că instruirea va fi apărată și că va constitui o zonă de interes uh, separată și prioritară din perspectiva noastră pentru Europol. Doream doar să vă informez legătură cu această idee, reamintindu-vă de altfel că această idee a fost inspirată de abordarea comună adoptată de cele trei uh, instituții prin care suntem cu toții rugați să reflectăm la posibilitatea de a face economii. Câtă vreme reflectăm și la viitorul acestor mici agenții. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Pribe. Acum uh, deschid uh, discuția. Domnul Diaz de Mera. Muchas gracias. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Banfi pentru munca dumnealui și pentru devotamentul de care dă dovadă. Nu e un comentariu doar de protocol acesta, ci e pur și simplu o recunoaștere. câteva momente, domnul uh, Banfi caută de zor interpretarea. A reușit să o găsească. Vă vorbeam de bine, domnule Banfi. Spuneam lucruri bune despre gestiunea pe care ați asigurată dumneavoastră. Și asta ca să vă fac dreptate. Nu o făceam doar din politețe, deși sunt și politicos. Dar dumneavoastră nu ați auzit decât parțial aceste cuvinte de laudă. În orice caz, eu cred că ar trebui să facem și câteva comentarii. Și Parlamentul nu se va exprima prin intermediul meu, așa cum s-a exprimat domnul Pribe, care vorbește cumva atât de curat și de mm, delicat, să zic așa. Nu, eu cred că noi trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Mi se pare îngrijorător pentru Victorul Cepol, ceea ce dumneavoastră ați numit proces de reflexie. Bine, vreau să contribui la acest proces de reflexie și uh, vreau să vă spun că azi sunt de părere că asistăm la începutul unui deznodământ fatal pentru CEPOL. Astăzi, Comisia prezintă o posibilitate pe care o resping. Eu resping posibilitatea ca Cepolul să se integreze în Europol. Resping această posibilitate cu atât mai mult cu cât justificarea care ne este dată uh, Uh, e o, o justificare groaznică pentru securitate și anume uh, economiile. Nu putem face această, pro- această eroare. Cum să integrăm CEPOL în, inter- în uh, Europol? Dacă s-ar face așa ceva, uh, Europolul ar trebui să aibă nu doar instrumentele necesare pentru instruirea online cu, prin in uh, internet, ar trebui să aibă instrumente de asemenea și pentru pregătirea uh, fizică, la fața locului, dar pentru toate acestea e nevoie de un buget de finanțare. Uh, de noi uh, nu suntem Dumnezeul adevărat și nu avem cum să transformăm uh, pietrele în pâini. Domnule Pribe, eu cred că la șapte ani de la decizia Consiliului, probabil va trebui să avem capacitatea de a spune, și eu ca parlamentar o spun, că pregătirea în domeniul securității e foarte necesară. Însă, în continuare, afirm că această pregătire, spre deosebire de ceea ce spunea directorul Banfi, în multe state membre, uh, această pregătire nu se face doar bine în multe state membre, ci se face chiar excelent și în multe state membre. La ce mă refer eu? Mă refer la faptul că probabil ar trebui să avem curajul de a asista pe față la înmormântarea cepolului. Dacă i-am luat uh, această capacitate uh, de pregătire și dacă ar trebui să i-o acordăm uh, Europolului. Această pregătire virtuală, care sunt clare și definite, aceste pregătiri virtuale s-ar putea face din când în când prin punerea la oaltă a metodelor, a practicilor, de se, poate, se pot organiza seminarii din când în când la Direcția Generală pentru Afaceri Interne. De ce nu? Și așa chiar că am face economii, fără să camuflăm o realitate atât de îngrijorătoare și care ne este uh, anunțată practic astăzi aici. Deci două lucruri. În primul rând, cepolul este util. A fost util în ultimii ani, începând cu anul 2010 mai ales, a fost și eficace, asta ne arată și cifrele. S-au făcut economii, participanții ne spun asta, Însă, comisia e de o altă părere. Eu aici interpretez lucrurile, nu afirm. Eu am părerea că pentru a economisi bani, comisia preferă să se lipsească de o agenție de uh, formare. Și de aceea dorește să o includă în Europol fără să crească bugetul Europolului. Acesta este fundalul acesta, acesta este principala justificare pe care eu o critic și o resping. Alternativele, domnule președinte. E bine, o vitalitate în procesele de formare națională. În orașul meu e o școală de pregătire extraordinară, de exemplu. Și vreau să vă informez, domnilor Banfi și Pribe, uh, cele mai uh, importante procese de pregătire în școlile naționale nu se fac la nivelul de acces bazic, de bază, ci prin promovarea internă. Atunci se fac, practic, uh, uh, atunci se oferă cea mai bună formare. Eu cred că trebuie luat taurul de coarne și, domnule Pribe, cu tot respectul, dumneavoastră nu vă aflați într-un proces de reflexie, v-ați gândit deja la toate. Și să nu uitați că vorbim de ceva foarte complicat. Deoarece acum, în funcție de ce s-a stabilit în programul de la Stockholm și în funcție de ce s-a stabilit în programul de acțiune, va trebui să ne confruntăm cu uh, potrivirea uh, deciziilor Consiliului uh, la tratatul de la, Sibor, la Lisabona, mă scuzați. Eu pot să dialoghez, pot să fiu de acord, pot să vorbesc, că eu nu cred că Europolul ar trebui să aibă această competență de pregătire a polițiștilor. Nici virtuală și nici uh, pregătire la fața locului. Vă mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Doamnă Gonț, e rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Glad to see in the last years after... M-am bucurat să văd ce s-a întâmplat în uh, ultimii ani după descărcarea problematică din 2010 și după uh, gestionarea greșită din 2008. Agenția a evoluat, uh, acum beneficiază de un management foarte atent și m-am bucurat să aud toate aceste cuvinte din partea domnului Pribe atunci când dânsul spunea că și el îl felicite pe domnul Banfi pentru toată această muncă. Abia am auzit și eu de această reflexie menționată aici, nu de mult, și pot să vă spun că am fost uh, surprinsă. Am uh, analizat acest uh, studiu, GHK, care a fost finalizat în aprilie, deci nu de foarte mult timp. Am analizat un rezumat executiv în legătură cu diversele opțiuni și ni se spune clar că acest tip de fuziune nu duce la economii, ci ar submina eficiența acestei instruiri pe care a desfășurat în ultimii ani CEPOL. Pe termen lung nu vorbim de economie așadar, ci de un nivel redus de eficiență, care presupune practic o irosire a banilor. Am fost așadar foarte surprins uh, surprins să aflu că ați comandat un nou studiu care a avut rezultate total diferite, care a fost baza acestei uh, reflexii. reflexii. Acest studiu nu spune același uh, lucru sau nu afirmă ceea ce ați menționat și dumneavoastră aici ca fiind motive pentru astfel de idei. Cât privește statele membre, știu că nici ele nu susțin această fuziune. Am uh, verificat puțin cum stau lucrurile cu câțiva dintre colegii noștri și, din câte știu, uh, și statele membre susțin uh, foarte mult dezvoltarea CEPOL. Și Parlamentul nostru a susținut acest lucru. Prin urmare, aș dori să aflu argumente care merg dincolo de acest tip de viziune îngustă, că s-ar putea economisi niște bani în următoarele luni, câtă vreme am pierde mult mai multe printr-o astfel de fuziune. Dumneavoastră ați spus că este doar o perioadă de reflexie și că doar verificați posibilitatea acestei idei Înțelegem că s-ar putea să vă schimbați punctul de vedere sau să schimbați această planificare care mi se pare periculoasă. Nu cred că această comisie ar susține astfel de uh, demers. Nu cred că socialiștii ar susține o astfel de fuziune. Mulțumim, doamnă Matie. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. E bine, mai întâi și eu aș dori să-l felicit pe domnul Banfi pentru toate eforturile făcute din momentul în care și-a ocupat postul la CEPOL. A avut multe de făcut pentru a redresa această agenție. Când a sosit dânsul acolo, această agenție era un haos din perspectiva bugetului sau uh, al reputației. Până la urmă, cetățenii uh, europeni își uh, îndreptau atenția asupra acestei agenții, iar din perspectiva uh, formării, clar, domnul director s-a distins. De asemenea, și în ceea ce privește gestionarea personalului și de altfel toate domeniile. Aș dori să vă felicit, domnule Banfi, pentru că, într-adevăr, ați fost extrem de eficient la toate nivelurile. Și toate acestea într-un timp foarte scurt, pentru că am refuzat descărcarea în 2000. 10, dacă nu mă înșel. Și iată că astăzi, la finalul lui 2012, această agenție este una recunoscută, perfect recunoscută pentru competențele sale, pentru buna gestionare a personalului. Și iată că domnul Vrivă vine astăzi să ne anunțe sau de altfel, domnule Pribe, încercați să vă bateți uh, practic joc de noi, pentru că nu există alt termen pentru asta. Veniți aici și ne spuneți că vă gândiți la o fuziune între aceste două agenții. Practic încercați să, uh, să navigați lin pe ape tulburi. Nu sunt de acord uh, cu propunerea comisiei din diverse motive. Acum această agenție s-a redresat, este eficientă, dacă ne gândim puțin la cifre, am uh, trecut de la 2300 de participanți la 5000 anul acesta. Dacă ne gândim puțin uh, la rețeaua de internet, pe uh, internet de formare, e bine, ea are 12.000 de participanți, prin urmare am putea să ne gândim de ce există atâta solicitare de formare din partea statelor membre. Știm că Consiliul consideră ca și Parlamentul uh, că e nevoie de o agenție încă și mai performantă, așadar există așteptări din toate uh, unghiurile. Dacă ne gândim puțin la buget, acesta este foarte eficient pentru că avem de face cu o creștere într-adevăr minimă, iar în ceea ce privește întâlnirile, pentru că acestea cântăreau greu uh, în bugetul uh, instituției, uh, de exemplu întâlnirea ale Consiliului de Administrație cu facturi care nu mai ajungeau niciodată unde trebuia, uh, e bine, domnul Banfi a făcut o treabă foarte bună. Acum uh, instituția a devenit extrem de economă din perspectiva bugetului european. Nu mai există probleme cu sediul, pentru că ne-am fi putut gândi că britanicii uh, ar fi putut opta pentru opțiunea opt-out, e lui polichinele, practic, uh, Există și alte soluții pentru uh, sediu, nu mai există moral discordie nici în această perspectivă și iată, comisia dintr-o dată, de unde vroia să consolideze CEPOL nu acum foarte multă vreme, iată că acum își retrage uh, sprijinul CEPOL odată ce instituția a devenit extrem de eficientă. Parlamentul European dorește să susțină CEPOL și iată, comisia uh, abandonează până la urmă, formarea ă, polițiștilor, pentru că asta se întâmplă, doamna Wickstrom asta a ales și totul dintr-o dată. Eu aș dori ca doamna Wickstrom să se explice acum. Mulțumim, doamnă Mathieu. Doamna Morvai. Mulțumesc. Voi profita de ocazie pentru a vorbi limba maghiară și pentru al felicita în maghiară pe domnul Banfi, directorul de la CEPOL. Mă mândresc de faptul că un expert maghiar este la conducerea acestei instituții și de asemenea salut faptul că sediul dumneavoastră e în Budapesta pe, cala, pe strada Boșorme unde eu mi-am petrecut copilăria. Să poate că pe nimeni nu interesează amintirile mele nostalgice, ceea ce contează e modul în care funcționează această Academie de Poliție. Adevărul e că în această seară nu prea suntem numeroși aici. Sper cel puțin ca pe internet foarte mulți cetățeni să ne urmărească această discuție cu domnul Banfi. sper de asemenea ca cei cetățeni care nu sunt mulțumiți de uh, delicvența actuală, de, care nu sunt mulțumiți de lupta împotriva delicvenței, deci sper că aceștia să poată fi informați în legătură cu ce să face pentru a-i pregăti pe polițiști, deoarece avem nevoie de polițiști bine formați pentru a-i proteja pe cetățeni. Adevărul e că vreau să vă felicit, domnule Banfi, pentru că ați redus cu un sfert um, costurile. Însă aș vrea să știu care sunt activitățile zilnice ce se desfășoară în cadrul acestei academii. În prezentarea dumneavoastră nu a avut timp de a intra în detalii, deci acum la răspunsuri poate că ne puteți da explicații legătură cu modul în care se desfășoară această formare. De exemplu, ați menționat traficul de ființe umane, traficul de femei. De exemplu, această temă e abordată în cadrul pregătirii acestor polițiști. Să nu uităm că pentru Ungaria e o problemă importantă și să nu uităm că această academie se află în Ungaria. În uh, cartierul roșu din Amsterdam sunt foarte multe unguroaice și nu doar unguroaice, sunt foarte multe victime din uh, Europa răsăriteană și centrală. Deci ar vrea să știu ce face ceporul pentru a combate aceste probleme. Ce fel de cursuri Uh, sunt predate acolo, cine predă, ce materiale sunt folosite, cum combat polițiștii traficul de femei, cum pun în practică toate aceste cunoștințe. Și dat fiind că vorbim despre femei, ce se face și în domeniul violenței conjugale? Și aici e nevoie de o pregătire uh, specifică a polițiștilor. E o problemă importantă pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul European. Ne puteți da exemple concrete legate de modul în care abordați aceste probleme la CEPOL? Adevărul, că, adevărul e că există anumite probleme foarte îngrijorătoare, mai ales pentru noile state membre. De exemplu, agricultura. Avem probleme în sudul Europei, în noile state membre, mai ales din cauza crizii economice. Materialul, echipamentele sunt furate, recoltele nu se pot face cum trebuie și toate acestea au un mare impact asupra agricultorilor. Se comit multe delicte uh, la adresa proprietății. Și o problemă care nu e abordată bine la nivel european. Deci există probleme care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor. În Ungaria, de exemplu, în multe cartiere, oamenii nu pot ieși, nu își pot părăsi locuințele de frică să nu fie furați. S-a menționat de asemenea dreptul la întregirea familiei. Există cazuri de violență săvârșită de poliție, există și hotărâri judecătorești, au fost atacate deci nu e vorba neapărat de reîntregirea familiilor, e vorba de posibilitatea de a se reuni și de a manifesta împreună. Deci de foarte multe ori au existat atacuri la adresa persoanelor care uh, manifestau. Se ține cont și de acest lucru atunci când îi pregătiți pe polițiști, se fac anchete, țineți cont de contextul în care au loc aceste evenimente în Europa? Eu sper că aceste exemple în care poliția recurge la violență nu sunt decât niște exemple izolate. Însă eu sper că atunci când faceți aceste cursuri, vorbiți și despre asta pentru a evita uh, repetarea lor. Am vorbit mult, însă pe scurt, ceea ce vreau eu să știu e cum sunt organizate cursurile zi de zi. Doamna McIntyre. După care doamna Jimenez Beseri. Doamna McIntyre, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc atât domnului Banfi cât și domnului Pripe pentru faptul că au venit să ne vorbească în această după-amiază. Ca membru ales, eu aș prefera să ne concentrăm mai mult pe obiectivele și pe realizările acestei agenții și nu neapărat pe modul în care își organizează lucrările. Când citesc în nota informativă că acest colegiu de poliție europeană nu e în institut de formare, ci e o rețea, mă întreb dacă în uh, Marea Britanie, nu ați uh, fi uh, uh, pasibil de o acțiune în justiție deoarece vă descrieți în mod greșit, practic, misiunea. Se vorbește de asemenea despre ideea ca ce polul să elaboreze un masterat sau un curs postuniversitar legat de cooperarea poliției nu știu, eu poate că mă gândesc că ar fi mai bine să vă ocupați pur și simplu de activitățile polițienești, nu neapărat de cooperarea poliționească. Ceea ce trebuie să faceți dumneavoastră este să combateți delinvența. Și așa cum s-a spus mai devreme, avem mari probleme legate de traficul de ființe umane. Chiar ieri, în această comisie, vorbeam despre traficul de copii și vorbeam de cât de greu e să identifici diferențele între un copil traficant și un solicitant de zil. Și mi se pare că acesta este un domeniu al delicvenței care uh, ar merita să constituie obiectul unei pregătiri la nivel european. Deci e nevoie aici de o formare mai țintită. Ca Parlament am înființat o subcomisie care se ocupă de crima organizată, de corupție și de spălarea de bani. Toate acestea sunt niște domenii în care eh, e nevoie de o activitate țintită din partea comisiei. Și eu m-aș fi gândit că e bine să existe cursuri de pregătire comune pentru întreg teritoriul eh, Uniunii Europene. Vreau să știu ce credeți de dumneavoastră despre modul în care ar trebui să ne țintim activitatea pentru a aborda anumite forme de delicvență. Eu nu cred că ar trebui să ne extindem prea mult activitatea și să ajungem la crearea unei diplome pentru a avea o calificare legată de cooperarea polițenească. Doamna Jimenez Băserin, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Pribe. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Banfi, pentru prezentarea făcută. Ca raportoare la um, raportul privind uh, drepturile, protecția și sprijinul victimelor, raport votat în septembrie la Strasburg, deci aș vrea să vă spun că atunci când am redactat acest raport, doamna comisar Reding, persoana care era foarte interesată de acest dosar, am discutat despre faptul că în Europa există 75 de milioane de victime mm, mm, ale delictelor, asta anual, am vorbit despre asta atunci când am elaborat raportul și o mare parte din acest raport se referă la primul contact pe care l-au victimele atunci când merg să facă uh, denunțul și intră prima oară în uh, contact cu polițiștii. Deci atunci am discutat cu reprezentanța ai poliției din multe țări și mi-am dat seama cât de mult lipsește pregătirea, cât de mult le lipsesc informațiile pentru a avea un contact cu aceste victime care provin din alte țări. Deci când vorbim de programul de la Stockholm, știm că victimele pot uh, suferi uh, de pe urma unui delict săvârșit în altă țară. Deci e foarte importantă funcția pe care o îndeplinește colegiul în această privință. Deci nu are rost că, pe de-o parte, Comisia și Parlamentul votează cu o majoritate clară pentru a consolida tot ceea ce ține de pregătirea polițiștilor legată de um, sprijinul oferit victimelor. Vorbim de victime de tot felul, victime ale terorismului, ale delincvenței, vorbim de persoane handicapate, de, vorbim de violența la adresa femeilor. Deci când te ocupi de victime, îți dai seama cât de diferite pot fi acestea. Însă ceea ce e important e ca atunci când victimele au nevoi speciale să intre în contact cu niște polițiști uh, bine pregătiți, care să știe cum să abordeze victimele respective de la bun început. Deci e nevoie de niște polițiști mult mai bine pregătiți și pregătiți la nivel european, care să perceapă delinvența la nivel european și nu doar la nivel național. Iar asta deja e ceva ce avem nu. Eu cred că trebuie să luați foarte în serios toate aceste lucruri și uh, să vă gândiți uh, uh, cu multă atenție la toate acestea. Vă mulțumesc, doamnă Jimenez de Beseril. Aici s-au încheiat intervențiile eurodeputaților. Vom trage acum concluziile, dându-i uh, cuvântul domnului Banfi, după care și domnului Pribe. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, ceea ce o să vă spun este ceva ce se poate de personal. În 2010, prima oară în viața mea când am intrat pe holurile Parlamentului European, eram foarte emoționat și mă gândeam că un uh, vis a devenit realitate în viața mea, să mă aflu aici, în Parlament. După prima audiere în Comisia în Control Bugetar, am fost foarte trist și neliniștit. Și nu am auzit ceva care să facă parte din visul meu atunci. După trei ani de zile am dorit să vin în Parlamentul European și astăzi am auzit cuvinte frumoase. Dar nu eu le merit. Colegii din CEPOL, care sunt mai bine de 200, care, cei care lucrează în cele 27 de state membre și care oferă susține, susținere cât se poate Uh, de profesională, ei merită aceste cuvinte frumoase. Primul lucru pe care îl voi face mâine, o să transmit uh, ceea ce am auzit din partea dumneavoastră și din partea comisiei. Nu suntem perfecți. Nu am vrut să uh, spun că cepolul este perfect. Nimeni și nimic nu este perfect. De aceea sunt recunoscător pentru sfaturile și remarcile critice pe care le-ați făcut. Vă mulțumesc. Aceasta este garanția că controlul Parlamentului European este eficient și vom merge în continuare în această direcție. Și pentru a fi mai concret, o să încerc să dau răspunsuri la întrebările punctuale care mi-au fost adresate. Colegiul European de Poliție din 2010 a făcut evaluări și ale necesității necesarului de formare acest necesar se evaluează împreună cu institutele naționale de formare și aceștia sunt cât se poate de profesioniști, sunt foarte uh, angajați și CEPOL-ul nu este un concurent. CEPOL-ul și institutele naționale de formare lucrează împreună. Asta a fost hotărârea în 2001 și aceasta nu s-a schimbat până în prezent, și anume ce polul trebuie să lucreze pe baza rețelei de formare a Institutelor Naționale de Formare. cepol în sine nu are profesori, nu are personal uh, care să fie disponibil la nivel național. Dacă vrem să asigurăm dimensiunea națională și dacă dorim să unificăm diversitatea, trebuie să beneficiem de contribuția instituțiilor, institutelor naționale de formare. Care este viitorul CEPOL-ului? Decizia se află în mâinile Comisiei, Consiliului și Parlamentului. Speranța mea este că soluția care se va găsi va aduce valoare adăugată și va contribui la securitatea cetățenilor în Uniunea Europeană. Drept uh, rezultat uh, al evaluării necesarului de informare, suntem în, pe măsură, în măsură de a uh, elabora un portofoliu de formare, mai ales pentru traficul de ființe umane. Uh, am avut un modul de e-learning pentru acele persoane care sunt uh, interesate și doresc să dobândească cunoștințele de bază în uh, context european, care este problema, care este cadrul juridic și așa mai departe. Apoi avem uh, exerciții de formare specifice. Într-o clasă aducem la o altă experți care răspund uh, de crearea unor echipe comune de anchetă pentru a investiga, pentru a ancheta uh, bandele uh, criminale și pentru a asigura uh, aducerea acestora în fața justiției. Unul dintre domeniile specifice este asigurarea faptului ca experți din Franța să poată să meargă în Regatul Unit pentru a vedea care sunt practicile în Regatul Unit uh, în ceea ce privește combaterea traficului de persoane. Apoi, cum am menționat și cum a spus și dumneavoastră uh, întrebarea, aspectele uh, drepturilor omului și tratamentul adecvat al victimelor traficului de persoane constituie o profesie în sine, o vocație. Trebuie să știi cum să te porți cu victimele. Avem cursuri speciale în acest sens și fiecare dintre aceste cursuri uh, pune accentul pe un aspect de formare. Știți probabil de ultimile evoluții în ceea ce este strategia uh, antitrafic a Uniunii Europene, care este pe cale de a fi aprobată. Când uh, Comisia a fost de acord cu această Uh, acest proiect de strategie, CEPOL-ul a dat dovadă de flexibilitate și am oferit imediat seminarii online cu participarea coordonatorilor antitrafic, cu participarea Frontex și am oferit uh, posibilitatea Uh, și ONG-urilor, nu numai funcționarilor publici, să ia parte în aceste seminarii online pentru a discuta strategia. Mai bine de 200 de persoane din cele 27 de state membre au participat. Este un exemplu al modului în care adaptăm uh, mai bine activitățile noastre, ținând cont și de aspectele financiare Relația cu uh, statele membre care au aderat uh, recent. Impactul negativ asupra bugetului uh, Institutelor Naționale de uh, Formare este uh, dramatic. Sunt de acord că aceste institute uh, de formare nu sunt perfecte, dar vă rog, uh, există state membre unde nu există resurse financiare și din aceea nu există studenți. Cum reacționează CEPOL-ul? Am spus că putem să mărim numărul de participanți în exercițiile de formare, dar pentru asta trebuie să reconsiderăm prioritățile și să realocăm banii pentru a ne asigura ca statele membre care nu au o poziție economică puternică, acestea să poată să trimită persoane la sesiunile de formare, pentru că au nevoie de cooperarea cu ceilalți. Iată ceea ce facem. În ceea ce privește uh, violența în familie, da, uh, ne ocupăm și de uh, astfel de probleme. Modulul e-learning este înregistrat peste tot în Europa. Avem o programă comună pentru asta comună pentru cele 27 de state membre pentru a armoniza practicile, pentru a le integra în sistemele naționale de formare. Aceasta face parte din programul de schimburi și există sesiuni de formare în clase. Deci avem un portofoliu în acest sens. În același timp, aș vrea să adaug că există voci care susțin că violența în familie ar trebui să fie sau nu un subiect pentru CEPOL pentru că nu are un caracter transfrontalier. Însă majoritatea rețelelor au hotărât să mențină acest subiect uh, pe, pe agenda noastră pentru că uh, implică încălcări ale drepturilor omului. Aș dori să repet faptul că rețeaua nu este hotărârea agenției. Rețeaua instituțiilor de formare naționale este ideea uh, părinților fondatori ai CEPOL. Armonizarea sistemului național de formare sub umbrela Uniunii Europene pentru a beneficia de avantajele uh, cunoștințelor și competențelor acumulate în cele 27 de state membre eh, ne-au fost o sursă de inspirație. Sunt voci care susțin că această, acest sistem de rețea este în continuare viabil și poate să eh, abordeze în mod adecvat eh, aceste teme. Cred că sunt schimbări revoluționare cele pe care uh, le-am uh, realizat uh, din 2010. Sper din toată inima că am dat un răspuns la toate întrebările. Dacă nu, îmi cer scuze și sunt gata să răspund la alte întrebări. Președintele, mulțumesc domnule Banfi. Uh, domnule Preli. Domnule președinte, dați-mi voie să repet faptul că la nivelul comisiei nu s-a luat uh, o hotărâre. Comisia va face o propunere și legiuitorul va hotărâ. Deci uh, nu s-a făcut o astfel de propunere, au fost discuții la nivelul comisiei, dar discu- hotărârea nu a fost luată. Dați-mi voie să explic din nou. Se pare că nu am reușit să o fac așa cum trebuie. Ar trebui să fim conștienți că a existat o hotărâre între cele trei instituții, Parlamentul, Consiliul și Comisia, în legătură cu modul în care se poate simplifica sau îmbunătăți guvernanța a mai bine de 30 de agenții pe care le avem în prezent. Și unul dintre Uh, punctele hotărâte și de dumneavoastră este să ne gândim la posibilitatea de a reduce numărul agențiilor și, desigur, acolo când este vorba de agenții foarte mici, uh, ele sunt uh, primele care fac obiectul acestei reflexii. Pentru că Trebuie să avem uh, în vedere uh, sarcinile uh, care diferă de la organizație mică la una mai mare. Sigur că trebuie să privim lucrurile cât se poate de serios și abordarea comună ne invită să ne gândim foarte profund la această posibilitate și nu în mod surprinzător, abordarea comună ne invită să facem o astfel de reflexie în mod deosebit atunci când uh, temeiul juridic uh, care stă la baza funcționării unei agenții uh, urmează să fie renoit. Și CEPOL-ul va fi primul caz în care temeiul juridic va fi renoit. Asta este un subiect de reflexie și exact asta facem. cei care se aplacă mai mult asupra sacinilor specifice ale unei agenții uh, vor pleda pentru menținerea structurilor așa cum sunt. Cei care sunt însă pentru aspectele orizontale, uh, globale ale instituțiilor uh, europene, cum sunt organizate sau conduse, vor pleda pentru o fuziunea unor agenții mai mici. Sigur că acest lucru va lua ceva timp și uh, calendarul uh, va fi uh, oarecum amânat pentru că intenționam să avem o propunere anul acesta, însă se pare că lucrurile vor fi amânate pentru anul viitor. Asta nu înseamnă că cineva vrea să taie cu totul bugetul CEPOL. Nu asta este ideea. Ideea este că dacă fuzionează o agenție mai mică cu una mai mare, se pot face niște uh, economii la nivel uh, orizontal. Domnul uh, Banfi a și menționat astfel de economii semnificative. Un alt aspect, o temă de gândire. Desigur, pot să existe mai multe modele în care sunt incluse formarea, în special în opoziție cu alte uh, sarcini operative în alte domenii. Însă trebuie să luăm notă de faptul că, de pildă, în cazul uh, Frontex, formarea este una dintre sarcinile uh, sale. Deci nu ar avea loc o revoluție culturală dacă formarea poliției ar fi sarcina Europolului. Există un precedent în acest sens. Există și alte argumente care uh, pledează pentru menținerea separată. Însă, așa cum am spus, sigur că vom ține cont uh, în propunerea pe care o vom face uh, să asigurăm garanții că aspectul formare, componenta formare, nu se va pierde atunci când are loc o asemenea fuziune. Europolul, care are deja un temei legal nou de funcționare, uh, face astfel de sesiuni de formare. Asta am dorit să adaug pentru a explica poate mai bine uh, ceea ce uh, ne preocupă în intervalul ce urmează. Vă mulțumesc amândurora, domnului Banfi, și domnului Prive. Sperăm că entuziasmul, entuziasmul dumneavoastră nu va scădea uh, după prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră și vă reamintesc că următoarea întâlnire a Comisiei Libe va avea loc pe 27 noiembrie. La revedere!